Vă mulțumesc. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Stimate colegi, stimați colegi, declar deschisă ședința conferinței președinților, care astăzi este deschisă pentru toți eurodeputații. Mulțumesc grupului politic PPE pentru că ne-a pus la dispoziție sala sa de conferință în locul sălii plenare. Mulțumesc colegului Dol. Și eu cred că doamna Merkel se va simți acasă în această sală. O salut pe doamna cancelar a Republicii Federale Germania, Angela Merkel, care a avut amabilitatea astăzi die sich freundlich a avut amabilitatea astăzi să participe la un schimb de experiență cu membrii conferinței președinților. În legătură cu derularea întâlnirii, vă să vă fac următoarea propunere. Doamna Merkel va avea, uh, după câteva observații introductive pe care le voi face eu, cuvântul. Pe urmă vor avea cuvântul președinții grupurilor politice și colegele și colegii care au fost numiți de către șefii grupurilor politice. Marea mea rugăminte este să respectați timpul care v-a fost acordat. Doamna cancelar are o agendă foarte încărcată și uh, va pleca de aici la Londra. Doamna Merkel, ați văzut că dacă nu suntem în sala plenară, nici nu ne-am așezat uh, pe grupuri politice. Ce pentru mine este surprinzător că în partea stângă a acestei săli uh, aplauzele au fost cele mai intense pentru prezența dumneavoastră. Stimate colegi, stimați colegi, doamna Merkel, se va adresa Parlamentului European sub forma unei conferințe deschise a președinților. Îi sunt recunoscător. Noi am vorbit despre această întâlnire deja cu mai multă vreme în urmă. Din motive tehnice, această întâlnire nu poate avea loc în sala plenară. În luna aceasta, am avut un uh, consiliu special, doamna cancelar, Parlamentul European uh, va avea negocieri privind planificarea pe termen mediu. Dumneavoastră cunoașteți poziția Parlamentului nostru, atât conținutul poziției noastre, cât și um, așteptările noastre din punct de vedere bugetar hotărârea Parlamentului European în legătură cu raportul colegilor noștri Böge și Kalfin reflectă poziția Parlamentului European privind planificarea pe termen mediu. Peste 500 de voturi au fost favorabile acestui raport, voturi din partea tuturor grupurilor politice, ceea ce dovedește că uh, Parlamentul își susține uh, punctele de vedere cu o largă majoritate. De aceea, la începutul acestei ședințe, vreau să spun că toți cei care își doresc succesul Europei trebuie să fie pregătiți și să încheie uh, compromisuri. Noi am definit punctele de plecare, sunt punctele de plecare pentru negocierile noastre. Noi suntem pregătiți ca în cadrul acestor negocieri să ajungem în final la soluții de compromis care să bazeze pe echitate. Dar uh, cel care de la început se va situa pe o poziție rigidă nu dorește decât să răspundă cu un veto la poziția noastră, trebuie să știe că Parlamentul este dispus să lupte pentru opiniile sale. Mă bucur că vă aflați astăzi în mijlocul nostru pentru a vorbi și despre dezbaterile pe care le vom avea în decembrie în legătură cu orientările Uniunii Europene pe viitor și strategia noastră pentru integrarea Europei. Îmi face plăcere să vă dau cuvântul acum. Vă rog, aveți cuvântul. Stimate domnule președinte, dragă Martin Schulz, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, Face mare plăcere că astăzi mă pot afla în mijlocul dumneavoastră. Este prima ocazie din momentul în care Germania a avut în 2007 președinția um, instituțiilor europene, Consiliului și vă vorbesc acum pentru a vă expune punctul meu de vedere în legătură cu situația Uniunii. Deci nu mă voi referi la cadrul financiar pe termen mediu, dar uh, mai este timp să facem și acest lucru. Pe 9 noiembrie se împlinesc 23 de ani de când a căzut zidul Berlinului. 9 noiembrie 1989 a fost un moment fericit al germanilor, dar și al istoriei europene, pentru că a marcat începutul unei ere a libertății, a unității, a democrației în Germania și în întreaga Europa. Noi, germanii, nu uităm niciodată că evoluția fericită a țării noastre depinde de istoria Uniunii Europene. Noi nu uităm că datorăm acest lucru inclusiv vecinilor noștri de la răsărit care și-au dorit libertatea și au acționat curajos pentru ea noi germanii știm care este răspunderea noastră pentru un viitor fericit al Uniunii și știind acesta guvernul federal își creionează politica pentru țara noastră, dar și pentru Europa. Iar astăzi doresc să amintesc de acel moment al libertății care a marcat și reunificarea Germaniei libertatea în toate formele sale, libertatea de expresie, libertatea presei, libertatea credinței, libertatea uh, de a uh, te întruni um, sunt elemente esențiale ale statului de drept. Fără libertate nu există diversitate, nu există toleranță. Libertatea este baza pentru o Europa unită. Și tocmai în această probă grea pe care uh, Europa trebuie să o dea astăzi pentru a se impune, puterea libertății ne poate uh, ajuta să ieșim din criză. Pentru că puterea libertății, aceasta este convingerea mea, ne conferă și curajul să operăm schimbarea. Trebuie să dovedim curaj pentru schimbare în Uniunea noastră, în competiția internațională a secolului al XXI-lea. În călătoriile mele în afara Uniunii Europene, de pildă în Asia, în ultimii ani am uh, văzut multe țări dinamice, ambițioase. De acolo se privește cu uh, încordare înspre Uniunea Europeană. Mi se pun întrebări sceptice. Oare experimentul european va face față crizei? Iar această întrebare uh, arată că criza gravă, actuală, uh, este dominantă inclusiv în perspectiva celor din afară. E bine, trebuie să schimbăm acest scepticism față de Europa. Este momentul să muncim eh, intens în interior. Din acest motiv nu este doar o mare onoare pentru că Uniunea Europeană a primit în anul acesta Premiul Nobel pentru pace, pentru că eh, este un moment eh, în care Europa este în uh, criză și uh, conferirea premiului este un uh, semnal politic foarte important dat atât nouă europenelor și europenilor, dar și lumii întregi. Martin Schulz va ridica acest premiu împreună cu președintele Comisiei Europene și al Consiliului European la Oslo și Mă bucur că uh, unii colegi, ca și mine, s-au decis să participăm la acea ceremonie. Pentru că noi vrem să demonstrăm că Uniunea Europeană suntem noi toți, uh, cei 500 de milioane de cetățene și cetățeni. Și noi toți știm că noi, europenii, uh, suntem uniți pentru a ne creiona fericirea. Bun, cât de mari ar fi provocările și cât de mari ar fi eforturile um, prin decizia Comitetului de conferire a premiului Nobel um, ni se arată care sunt elementele esențiale în momentul uh, crizei. Iar acestea nu sunt uh, ratele de creștere economică, nu sunt costurile uh, ridicate ale vieții noastre, ci faptul că avem și o monedă unică, care este un simbol pentru integrarea pașnică a Europei, pentru o Europa a libertății și progresului. Și în clipa de față este foarte important ca ă, să transmitem această fericire pe care ă, unificarea europeană uh, ne o conferă, să o transmitem și copiilor noștri. Trebuie să creăm o Europa stabilității și uh, o Europa puternică. Martin Schulz a avut dreptate în discursul pe care l-a ținut în calitate de președinte al Parlamentului European, când a spus ori uh, vom pierde cu toții, ori vom câștiga împreună. Și evident că noi dorim și va trebui să câștigăm împreună. Și uh, modelul european uh, care înseamnă succes economic și responsabilitate socială uh, pot să fie consolidate împreună. Împreună trebuie să ne bazăm pe puterea libertății și pe dorința de a opera schimbarea. Se văd deja primele rezultate ale eforturilor noastre pentru a învinge criza, atât în statele membre, cât și în dezvoltarea noilor instrumente eh, pentru a învinge criza. Dar nu trebuie să ne declarăm mulțumiți cu ceea ce am realizat. Mai avem încă multe de făcut pentru ca încrederea în Uniunea Europeană să fie refăcută. Nu trebuie să ne oprim din efort. Și vreau să vă promit aici, dumneavoastră, Germania va face tot ce stă în putere pentru ca Uniunea Europeană să poată să-și respecte promisiunile de bunăstare și în viitor. Și mă aflu aici pentru că eu contez pe sprijinul dumneavoastră, pentru că deja se fac simțite și acele forțe care cred că acum am putea să ne odihnim puțin, nu este nevoie să revigurăm Uniunea Monetară, pentru că, de fapt, am început să depășim criza. Eu cred că este greșit. Eu cred că la toate nivelurile Uniunii Europene trebuie pas cu pas să ne îngrijim ca puterea Europei să se manifeste, libertatea, dinamica, bunăstarea pe care Uniunea Europeană ne pot oferi, puterea de a ne impune în afară pe glob. Președintele Comisiei uh, Europene, José Manuel Barroso, în legătură cu situația uh, Europei pe 12 septembrie, a spus și îl citesc, trebuie ca Uniunea Monetară și Economică să fie finalizată și, într-adevăr, trebuie să găsim calea potrivită pentru ca Uniunea Monetară și Economică să fie stabilizate și să eliminăm greșelile pe care le-am făcut în momentul în care am înființat-o. Trebuie să evităm greșelile, nu trebuie să ne sperie un nou acord privind Uniunea Economică și Monetară dacă el se va dovedi necesar. Pentru că este un proces care poate este invizibil. Dar dumneavoastră, Parlamentul European, ca și Comisia Europeană, trebuie să fie aliați în uh, realizarea acestui proces. Vreau să spun acest lucru foarte respicat. Pentru situația actuală a crizei nu există un model. Uniunea Europeană este o creație unică și tocmai de aceea trebuie să facem ceea ce uh, a făcut din Europa um, un continent renumit. Trebuie să fim ingenioși, să găsim soluții noi. Toate statele membre trebuie să opereze reforme, să-și adapteze structurile, să ia măsuri de consolidare pentru o mai mare competitivitate, pentru a combate cauzele crizei. Și eu știu că există state membre care au suferit în mod special în urma crizei și că eforturile cetățenilor și cetățenilor din aceste state sunt foarte mari și că oamenii suferă. În această perioadă grea pot să vă dau și o veste bună. Reforma arată deja primele rezultate, efortul nu a fost uh, inutil. Uh, în Irlanda, Portugalia, Spania, dar și în Grecia uh, deja uh, costurile au uh, scăzut și acesta este deja um, un semn de mai mare competitivitate. Au scăzut deficitele. Costurile reformei pentru o mai mare competitivitate solidaritate um, se bazează și pe o nouă solidaritate în Europa, de pildă prin mecanismul de stabilitate. Lucrurile sunt legate și sunt uh, deopotrivă de importante. Consolidare durabilă și creștere se determină reciproc ambele trebuie să fie urmărite în aceeași măsură și vreau să spun acest lucru pentru că noi uh, câteodată uh, considerăm că acestea sunt uh, elemente contradictorii. Ne dorim o creștere mai mare, ne dorim mai multe locuri de muncă, dar avem și o responsabilitate pentru generațiile viitoare pentru ca să nu le răpim șansele creșterea decurge din activitatea antreprenorială creșterea nu este ceva ce putem noi defini pe cale politică. Trebuie să existe oameni în Europa care activează, acționează, iar activitatea antreprenorială se bazează pe libertate și pe flexibilitate. Toți trebuie să muncească în Europa. De aceea, noi ă, luăm în vedere măsuri prin care creșterea economică și locurile de muncă din statele membre să fie consolidate. Există un pact fiscal ă, pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă. Pe de o parte, banii publici trebuie să fie investiți ă, bine țintit, pe de altă parte însă trebuie să creăm și condițiile pentru o nouă creștere, fortificând piața unică măsurile legislative ale pactului trebuie să fie rapid puse în aplicare acum, dacă vrem într-adevăr să exploatăm forțele pentru creștere, ceea ce este hotărător pentru viitorul nostru. Consiliul se consideră obligat în acest sens și sper că și Parlamentul. Și sigur, cadrul financiar multianual al Uniunii Europene, pe care îl vom adopta în Consiliu în două săptămâni, este de asemenea o premisă crucială pentru a da impulsurile necesare pentru creștere. Fiecare euro, acesta trebuie să fie criteriul nostru, fiecare euro pe care îl cheltuim trebuie să aducă o valoare adăugată în materie de creștere și locuri de muncă, pentru că nu ajunge să cheltuiești bani, ci trebuie să îi cheltuiești foarte bine și țintit. De aceea, trebuie să ne verificăm politicile naționale și europene trebuie într-adevăr să combatem cauzele crizei. La fel de important este să analizăm critic greși, greșelile din arhitectura Uniunii Economice și Monetare și apoi să corectăm aceste greșeli. Sunt convinsă că dacă facem aceste două lucruri, atunci vom avea succes pe termen lung. Numai așa vom putea să avem o Europa puternică a stabilității. Tratatul de la Maastricht în 1992, deci acum 20 de ani, a, crecut, a creat Uniunea Economică și Monetară. Atunci, uh, fondatorii și-au dorit o adevărată Uniune Economică, dar, din păcate, aceștia nu au avut o susținere suficientă, pentru că s-a uh, vizat o uniune economică, dar din păcate uh, uniunea monetară a fost completă, uniunea economică mai puțin. Și s-a arătat apoi, s-au văzut apoi greșelile acestei structuri. S-au văzut diferențele între competitivitatea statelor din uh, zona euro, care în timp au crescut în loc să scadă. Să ne uităm doar la evoluția costurilor unitare ale forțelor de muncă și domnul Trișe, președintele BCE, ne-a atras atenția asupra acestui lucru, dar din păcate prea puțin l-au ascultat. De asemenea, anumite state membre a fost posibil ani de zile să crească îndatorarea fără să crească dobânzile, fără să se aplice sancțiunile implicate în Pactul pentru Stabilitate și Creștere. Și problemele pe care le avem în momentul de față își găsesc originea uh, cu mult timp înainte de izbucnirea crizei problemele, sigur, sunt diferite în diferite state membre. E vorba de criza bancară, de îndatorare statală, îndatorarea sectorului privat, uh, o aplicare insuficientă a principiului precauției și criza din 2008-2009 uh, a uh, înrăutățit lucrurile. Însă, dacă toate statele membre ar fi respectat cerințele și Uh, toate normele cu privire la competitivitate, atunci Uniunea Economică și Monetară, chiar dacă Uniunea Economică ar fi fost uh, în continuare slăbită, nu, ar fi, nu s-ar fi ajuns la o astfel de criză. Însă s-au făcut greșeli de bază, s-au încălcat normele de bază. Și cred că este foarte, foarte important să învățăm lecția pe care ne-o dă această criză. Trebuie să fim precauți să nu se repete o astfel de situație, trebuie să fim, uh, trebuie să ne asigurăm că Europa iese consolidată din această criză. Deci greșelile de la crearea, în momentul creării Uniunii Economice și Monetare trebuie să fie analizate, trebuie reconstituită această bază și apoi, sigur că trebuie să creăm o situație de Uh, fiabilitate pentru statele membre care să poată opera într-un mod pozitiv. Um, sigur, noi, șefii de state și de guverne, am adoptat, de exemplu, faptul că fiecare stat membru trebuie să-și pună la dispoziție 3% din uh, produsul intern brut pentru cercetare și dezvoltare. Avem state în Uniunea Europeană care cheltuiesc 1,7% din PIB și alte care cheltuiesc 3,5% din PIB pentru acest domeniu. Dar, e clar, acest criteriu nu a fost respectat. De aceea, e foarte important să fim atenți la următoarele lucruri. În primul rând, e nevoie de o politică financiară comună. E nevoie de niște piețe financiare solide, dar pentru asta trebuie să definim condițiile în care funcționează acestea și să armonizăm reglementarea financiară și, sigur, la nivel global, să ne asigurăm că putem să impunem niște reguli și pentru piețele internaționale. De asemenea, e nevoie de niște mecanisme de supraveghere pentru băncile europene pentru a putea mai bine să prevenim riscurile sistemice. Ultimele decizii ale Consiliului European cred că au confirmat faptul că calitatea este primordială și merge în fața rapidității. E foarte important ca mecanismul să fie într-adevăr funcțional și de aceea toate chestiunile complexe juridice trebuie să fie clarificate în prealabil, pentru că e nevoie de o supraveghere bancară uh, veritabilă. În al doilea rând, o uniune economică și monetară reală are nevoie de o politică bugetară, de o politică fiscală uh, uh, adecvată. Și am făcut un mare progres în acest sens cu pactul fiscal. Vreau să mulțumesc statelor membre care deja au ratificat acest, uh, acest pact, uh, 11 state membre, dintre care ultimele Franța și Finlanda. E nevoie, într-adevăr, ca nivelul european să aibă niște drepturi de intervenție în momentul în care, la nivel național, nu se respectă cerințele Pactului de Stabilitate și Creștere. În al treilea rând, o uniune economică și monetară reformată are nevoie de o mai bună politică economică. Pentru că vedem foarte clar că aceasta lipsește în momentul de față, lipsește coordonarea economică. Nu există posibilitatea în Uniunea Economică să, să putem cere ca la nivel național să se pună în aplicare și eventual să intervenim pentru punerea în aplicare a normelor necesare. Vreau să vă aduc aminte că președintele Jacques Delors în anul 1989, în raportul său privind Uniunea Economică și Monetară, a atras atenția asupra importanței celor doi piloni ai Uniunii Economice și Monetare. Și îl citez. O Uniune monetară fără coloana vertebrală a convergenței politice nu va rezista și va fi chiar dăunătoare uh, comunității europene. Asta spunea de lor în 1989 și criza ne-a arătat cât de corect era analiza lui atunci. Ne-a arătat că evoluțiile greșite din anumite state membre, într-adevăr, au reușit să zdruncine întreaga Uniune Monetară și astfel să pericliteze situația tuturor statelor membre. De aceea este foarte importantă, în primul rând, coordonarea uh, monetară și economică. Ce trebuie să facem? Uh, în octombrie, în Consiliul European, am purtat o primă discuție în acest sens și suntem de acord cu toții că domeniile de politică importante pentru funcționarea Uniunii Economice și Monetare sunt domenii care trebuie pe viitor să fie monitorizate și mai atent, pentru că pierderea competitivității unui stat membru va duce rapid la probleme pentru celelalte state membre. O mai bună coordonare politică și economică va fi necesară mai ales acolo unde există probleme de suveranitate națională. Mă gândesc la politici uh, sensibile, cum ar fi politica pentru piața muncii sau politica fiscală. Sigur că trebuie să procedăm cu precauție. Principiul subsidiarității și procedurile naționale democratice trebuie să fie respectate. E nevoie așadar de soluții care să găsească un echilibru bun între noile drepturi necesare de intervenție ale nivelului european, pe de o parte, și pe de altă parte, marja de manevră a, uh, necesară și democratică a statelor membre și ale parlamentelor lor. Nivelul european trebuie să fie consolidat pentru a putea să corecteze eficient uh, derapajele uh, e nevoie de un schimb foarte bun, foarte fluid între nivelul european și cel național și cred că e nevoie de o procedură diferențiată în cadrul căreia statelor membre, cu acordul parlamentelor lor, să poată să pună în aplicare reforme europene uh, adoptate împreună cu Comisia Europeană. Și pot să-mi imaginez că măsurile concrete care să ducă la mai mare uh, competitivitate să fie sprijinite într-un mod solidar prin noul instrument financiar al zonei euro. Și aici e vorba de o idee de viitor, care sigur că are nevoie de un temei juridic solid și despre care Consiliul European va trebui să decidă în decembrie, împreună cu toate măsurile care sunt necesare pentru aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Și eu militez pentru ca în decembrie să folosim, să adoptăm un plan ambițios pentru o nouă Uniune Economică și Monetară. Un plan care să conțină măsuri concrete pe care să le punem în aplicare în următorii 2-3 ani. Doamnelor și domnilor, vreau să mai spun încă o dată că Parlamentul European este în toate acestea partenerul nostru. Nu dorim nici să divizăm forțele în Uniunea Europeană și nu dorim nici să uh, luăm decizii împotriva Parlamentului European sau împotriva Comisiei Europene. Uh, dar e important ca interacțiunile necesare între diversele uh, niveluri să fie astfel coordonate încât să ducă mai bine la cooperarea dorită de Jacques Delors. Și astfel cred că vom reuși să recâștigăm încrederea și credibilitatea, pentru că să fim foarte sinceri, criza datoriilor europene este, de fapt, la bază o criză a încrederii. Asta putem să observăm când vorbim cu investitorii din afara Europei încrederea trebuie recâștigată cu mare atenție. O uh, a Uni Uniunii Economice și Monetare va fi în beneficiul tuturor uh, cetățenilor pe care dumneavoastră îi reprezentați în Parlamentul European și de aceea contez pe sprijinul dumneavoastră. Așa cum am spus deja, eu știu care este această preocupare a divizării într-o Uniune a 27 de state. Și vreau să vin în întâmpinarea celor care au această grijă, pentru că, în primul rând, aprofundarea Uniunii Economice și Monetare este necesară pentru întreaga Uniune Europeană și, în al doilea rând, o nouă Uniune Economică și Monetară va fi întotdeauna deschisă statelor care nu sunt în zona euro. E nu e vorba aici de un club închis al statelor euro, ci vom fi întotdeauna deschiși, pentru că Uniunea Economică și Monetară a fost creată cu obiectivul ca toată lumea să participe la ea și eu am să fac eforturi astfel încât aceasta să nu ducă la o Europa cu două viteze, ci să ducă la o Uniune cu putere dublată. Și sunt profund convinsă că obiectivul unei Europe puternice și a stabilității poate fi atins numai dacă statele membre și instituțiile Uniunii Europene lucrează împreună la acest proiect doamnelor și domnilor, știu că există o îngrijorare în ceea ce privește renaționalizarea în Europa. Eu sunt convinsă că dacă facem bine ceea ce ne propunem acum, dacă învățăm într-adevăr lecția din această criză, atunci vom vedea exact situația inversă. Și anume, vom vedea o europenizare a nivelului național. Fiecare va înțelege acasă că numai nu putem să supraviețuim singuri, ci doar împreună în Europa, la nivel global. Și dacă vom înțelege că suntem mai puternici împreună decât oricare dintre națiunile noastre, atunci vom avea succes. Parlamentele naționale, la fel ca și guvernele, vor trebui să-și asume responsabilitatea pentru integrarea europeană. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, într-un într discurs ținut la Bruxelles în februarie, a, a numit parlamentele naționale ca instituții europene. Și îl citez. Um, și putem să rezumăm gândul sau în felul următor. Europa suntem cu toții, noi toți împreună. Europa înseamnă și politica internă. Parlamentul European trebuie de asemenea să colaboreze cu parlamentele naționale, uh, astfel încât să poată mai bine să-și asume uh, sarcinile pe care le are. Și eu cred că vom putea să creăm o Europa stabilității și a creșterii, pentru care avem nevoie de o mai mare legitimitate democratică și de control democratic. Eu cred că legitimitatea și controlul democratic uh, trebuie să se găsească la nivelul la care se iau și se pun în aplicare deciziile. Așadar, competența nivelului european fiind consolidată, trebuie să se consolideze și rolul Parlamentului European. competențele naționale, sigur, trebuie să fie exercitate de parlamentele naționale. Trebuie să discutăm în mod deschis modul în care deciziile la nivel european, care vizează deocamdată numai spațiul euro, pot fi legitimate și la nivel național. Trebuie să ne gândim dacă la astfel de decizii vor, lua, vor vota numai parlamentari din instituții, din țările eh, din zona euro Uh, în niciun caz nu se va ajunge la constituirea unui parlament nou sau unei alte instituții europene noi. Acest principiu, sigur, va trebui uh, urmat în toate măsurile de consolidare a Uniunii uh, Monetare și Economice. O spun explicit ca șef al unui guvern, al unui stat membru, trebuie să existe legitimitate pentru toate aceste decizii. Doamnelor și domnilor, pentru că iau cuvântul în Parlamentul acesta, trebuie să mă aduc aminte și de anul 2007, anul președinției Germania a Uniunii Europene. Atunci sărbătoream 50 de ani de la semnarea tratatelor de la Roma. Și atunci am dat glas uh, convingerilor noastre fundamentale în declarația de la Berlin. Președintele de atunci al Parlamentului European a semnat uh, din partea Parlamentului această declarație. Declarația din 25 martie 2007 poate fi considerată un pas decisiv care a fost uh, făcut în direcția uh, semnării și finalizării până la urmă a tratatului de la Lisabona. Azi trebuie să mergem mai departe, să consolidăm Uniunea Monetară și Economică și să conferim mai multă stabilitate și putere revigorată Uniunii Europene. În 2007 spuneam că istoria noastră ne obligă să protejăm bunăstarea actuală pentru generațiile viitoare. Pentru asta însă este nevoie să actualizăm structura și arhitectura politică europeană în permanență. Eu cred că doar prin această actualizare permanentă putem să ne achităm de acest angajament. De multe ori mi-a fost pusă întrebarea în afara Europei va rezista experimentul european în situația de criză? Vă spun ce am răspuns și ce răspuns uh, și acum. Uh, ca fizician știu cum se conduce un experiment și pot să vă spun că Uniunea Europeană și integrarea europeană a depășit faza de experiment dacă vreodată putea fi considerată un experiment. Uniunea Europeană cred că a atins deja o stare de agregare stabilă. Chiar dacă trebuie să reajustăm unii parametri ai modelului nostru experimental, putem constata că acest model este unul stabil. Și acum revin la calitatea mea de politician. Vom continua reformele care sunt necesare și Germania își va aduce contribuția în acest sens. Uniunea Europeană va fi încununată de succes pentru că libertatea pe care o avem ca europeni ne oferă curaj și multă fantezie în acest sens suntem curajoși și în uniți suntem și mai puternici. Uh, uniți și fiind puternici, putem să ne apărăm poziția uh, într-un context global. Și doar uniți putem să facem din această uniune a noastră a libertății și a bunăstării un model pentru alții în lume. Atât și nimic mai puțin trebuie să fie ambiția noastră. Cred în viitorul nostru comun european, cred în unirea într bine și într mai bine. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor! Good. Good. Mulțumim foarte mult, doamnă Merkel. Deschid dezbaterea și mai întâi am plăcerea să dau cuvântul președintelui grupului, uh, grupului PPE, Joseph Dol, șapte minute. Sex? Da? Ok. Șase minute se, se corectează, domnul președinte. Șase minute aveți, vă rog. Domnule președinte al Parlamentului, dragă Martin Schulz, doamnă cancelar, dragă Angela Merkel, dragi colegi. Este o plăcere pentru mine și o onoare pentru a avea în mijlocul nostru, doamna cancelar, și un moment decisiv pentru Europa. De 60 de ani ne bucurăm de pace, prosperitate, eh, care sunt atribuite Uniunii Europene și a spus acest lucru. În clipa de față ne aflăm însă la răscruce de drumuri. Fie vom fi capabili să relansăm Europa, pacea, solidaritatea, competitivitatea, sau vom ajunge într-un impas. Dezbaterea uh, privind cadrul financiar plurianual uh, ilustrează uh, opțiunea pe care trebuie să o facem. Nu este vorba doar de chestiuni bugetare. Noi credem că trebuie să mergem mai departe Problema este însă cum putem să susținem proiectele care vor garanta prosperitatea noastră, viitorul nostru în prosperitate, inclusiv pentru generația tânără. Bugetul european este indispensabil pentru a învinge criza, deci trebuie să investim în Europa. Și vă amintesc că este vorba de uh, 90 și uh, practic de 90% din bugetul european care se întoarce înapoi în statele uh, membre. Și acest lucru uh, se datorează, de fapt, bunăstarea statelor membre se datorează bugetului european. De deci, eu nu pot să înțeleg poziția Consiliului, care, pe de o parte, Uh, susține strategia Europa 2020, pe de altă parte cere mai mult angajament și uh, în același timp reduce bugetul. Eu cred că este nevoie de curaj, este nevoie de un buget care să se ridice la înălțimea ambițiilor noastre, adaptat firește momentelor grele, perioadei grele pe care o traversăm. Dar este nevoie să investim în cercetare, în dezvoltare, Trebuie să găsim mijloacele necesare care să determină creșterea pretutindeni în Europa. Noi suntem convinși, doamnă cancelar, că este momentul să avem o dezbatere serioasă și în legătură cu resursele proprii ale Europei, pentru că trebuie să confere o valoare adăugată Europei. Este nevoie de noi capacități fiscale pentru a îmbunătăți competitivitatea, ne-a spus dumneavoastră. Așa este. Dar eh, să ne gândim că eh, trebuie să eh, creăm și un nou mini-buget conform convingerilor Consiliului. Cum trebuie să înțelegem aceste lucruri? Nu este nevoie de un al doilea buget. Bunul simț al uh, țăranului din mine nu îmi permite să înțeleg de ce există nelămuriri. Noi uh, nu trebuie să ajungem în fața instanțelor europene pentru a înțelege lucrurile. Stimați colegi, trebuie să consolidăm unitatea uh, noastră economică și monetară. Există pachetul celor șase măsuri legislative care poate să fie aplicat, de asemenea pachetul celor două măsuri legislative, trebuie să finalizăm și integrarea pieței unice. Trebuie să finalizăm eh, inclusiv aspectele legate de unitate socială. Nu avem nevoie de instituții suplimentare. Ehm, și eh, vă mulțumesc eh, pentru că ați spus-o și dumneavoastră. Parlamentul nostru, Parlamentul pentru zone euro ne permite uh, o dezbatere democratică, transparentă și o atitudine responsabilă și în relația cu Banca Centrală Europeană. Chiar dacă uh, euro uh, în clipa de față uh, funcționează doar în 17 țări membre, de fapt situația din zona euro interesează toate statele membre ale Uniunii Europene. Bun, eu cred că trebuie să Uh, răspundem tuturor comisarilor, miniștrilor care se ocupă de uh, acest context uh, în acest sens. În ce privește um, politica Regatului Unit al Marii Britanii de a spune sistematic nu eu cred că trebuie să ne gândim totuși la o mare alianță între conservatorii și socialiștii britanici um, nu este nevoie să întrunim un nou Consiliu al Ministrilor dacă un singur stat încearcă să facă o politică proprie. Pentru prima dată, un Parlament Național a interzis orice fel de negociere unui șef de guvern. Mie mi se pare că acesta ar fi un progres. Europa s-a construit și s-a bazat pe compromis și pe baza metodei comunitare. Uh, Um, inclusiv în ce privește ansamblul normelor privind uh, piața unică. Europa se bazează pe solidaritate și pe responsabilitate. Nu vom reuși decât dacă încetăm să avem o politică de tip naționalist în Europa. Deci, uh, noi uh, trebuie să vorbim despre succesele europene și să nu le prezentăm în presa națională ca fiind succese naționale suveranitatea. Este suveranitatea noastră, europeană. Doar dacă cele 27 de suveranități eh, naționale eh, vor uh, putea împreună să facă față crizei. Noi ne dorim uh, o Franță europeană, o Germanie europeană, ne dorim 27 de state europene. Doar o Europa unită, integrată, o Europa uh, politică va putea să se impună. Și câteva cuvinte în germană. Ne bazăm pe dumneavoastră, doamna Merkel, pentru că dumneavoastră uh, ați uh, cunoscut istoria europeană a ultimelor decenii prin autobiografia dumneavoastră. Știți ce importantă este o Europa unită și liberă. Noi, uh, grupul PPE, avem încredere în dumneavoastră că veți consolida integrarea europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, domnule Dol. Bine că v-am dat totuși șapte minute. Eh? Uh, uh, am înțeles că cel mai tare aplaudat la începutul intervenției doamnei Merkel, domnul Combendit, care, iată, se alătură grupului domnului Dol. Și acum are cuvântul domnul Svoboda, din partea grupului socialiștilor și democraților. Doamnă cancelar federal, vă, vă mulțumesc că ați venit în mijlocul nostru. Prin autobiografia dumneavoastră sunteți o oglindă a istoriei europene. Totuși, nu pot să nu mă mir. Totuși, trebuie să cerem ca eh, eh, guvernul german de astăzi să eh, poartă o politică europeană pe măsura exigențelor actualită, actualității. Dumneavoastră cereți însă din prin politica dumneavoastră și susținerea Troicii ceva eh, ce nu ați eh, eh, cere niciodată în Germania, distrugerea rețelelor sociale. Ați fost în, ați fost în Grecia nu de mult și spuneați că trebuie să vă puneți de acord cu Troica. Dar știți că Troica nu face altceva decât să distrugă rețele sociale de care dumneavoastră în Germania chiar aveți atâta nevoie. Doamnă cancelar, ați vorbit despre libertate. Ce să facă însă șomerii care sunt liberi de muncă cu această libertate? Azi au fost publicate cifre care confirmă creșterea șomajului în Europa. Nu putem să facem ca și când aceste milioane de șomeri n-ar exista în Europa. Și nu putem ignora creșterea acestui trend. Dumneavoastră a spus că trebuie să uh, finalizăm uh, Uniunea uh, Monetară. Dar de ce ați terminat treaba atât de mult? De ce ați trebuit întâi să-l convingeți pe domnul Hollande să, să se alăture? Știți că această uniune nu funcționează fără uniunea bancară și fără uniunea bancară nu se poate recapitaliza sistemul bancar și nici Spania și nici Portugalia. Ați vorbit despre criza datoriilor suverane. Trebuie să vă corectez puțin, pentru că știți că în Spania nu datoria ă, publică a fost la originea problemelor, ci o datorie privată care a declanșat un proces în care a trebuit să intervină și statul. Și azi avem diferențe la ratele de referință a dobânzilor care nu ne pot lăsa să privim liniștiți această evoluție. Deci, prin această diferență de dobânzi, Spania, Portugalia, Grecia nu reușesc să iasă din criză. De ce nu reacționați la ceea ce a propus tocmai Consiliul dumneavoastră de experți pentru reducerea datoriilor publice? Geht's ja gar nicht. Dabei geht's ja gar nicht, Frau Bundeskanzlerin. Eigentlich... Și, de fapt, nu vrem să uh, încorporăm la nivel comunitar anumite datorii naționale sau locale, ci vrem, printr-o abordare comună, să scădem dobânzile pentru acele țări care, prin îndatorarea lor, practic, uh, se află în imposibilitatea de a-și achita datoriile. Ați vorbit de Jacques Delors. Dar, uh, doamna cancelar, dumneavoastră povestiți o altă poveste uh, și istoria a Europei decât uh, domnul Delors, pentru că Delors a vorbit despre importanța investițiilor pe care să unească Europa. Ați vorbit despre nevoia investițiilor în cercetare și educație, dar știți că aceste investiții sunt tocmai acum reduse pentru că se impune statelor membre o politică de austeritate care nici nu permite investiții în domeniul cercetării, inovației și educației. Așa ceva nu este posibil. Doamnă cancelar federal, povestiți uh, o altă istorie decât Jacques Delors și uh, uh, ne spuneți altceva decât predecesorul dumneavoastră Helmut Kohl. Și când vorbiți despre Europa viitorului, trebuie să vă cer totuși să soluționați mai întâi problemele actuale, problemele prezentului, situația socială și în țara dumneavoastră, dar cu atât mai mult în alte țări, nu poate să ne lase nepăsători. Și revin puțin la buget. Doamnă cancelar federal, ați Uh, aveți o poziție față de acest buget european mult mai rațională decât în Regatul Unit sau în alte țări. Dar trebuie să revenim la ce ați spus dumneavoastră. Dacă programe precum uh, Horizon 2020 uh, sau alte programe de cercetare și dezvoltare sunt reduse, cum se întâmplă tocmai acum în cadrul președinției cipriote, trebuie să revenim la, uh, la, la mantra noastră, dacă vreți așa, adică nu avem voie să reducem uh, din elementele care generează creștere. Doamna cancelar federal, ați uh, demonstrat încă o dată și azi că sunteți fizician și că în calitate de fizician cunoașteți experimentele și experiențele științifice. Dar dacă experiențele nu reușesc, trebuie să facem altceva. Și uh, și dacă se observă că politica extremă a austerității nu funcționează, trebuie să încercăm și cu altceva. Trebuie să încercăm o politică a uh, coeziunii sociale, a creșterii, a creării noilor locuri de muncă. Trebuie să reducem șomajul și trebuie să combatem uh, șomajul, uh, în special în rândul tinerilor, pe care nu putem să-l acceptăm. Mulțumesc foarte mult! Das Wort hat jetzt für die Fraktion. Și acum, în numele liberalilor și democraților, are cuvântul domnul Guy Verhofstadt. Mrs. Merkel, Chancellor, uh, first of all, thank you. Doamna Merkel, doamna cancelar, în primul rând vă mulțumesc pentru intervenție. Nu ați repetat acest lucru această după amiază, dar acum câteva zile ați spus că criza s-ar putea încheia peste cinci ani sau în următorii cinci ani. Asta ați spus într-o reuniune la Uh, creștin-democrații uh, din uh, Germania. Eu sunt, prin natura mea, un optimist, dar trebuie să vă spun foarte sincer că mă îndoiesc dacă e așa. De ce? Pentru că toate măsurile pe care le impunem astăzi nu au niciun efect. Nu au niciun efect dacă nu abordăm în același timp ceea ce reprezintă, în opinia mea, adevărata origine a crizei. Și aceasta este cauza adevărată a crizei, este, din punctul meu de vedere, politică are, într-adevăr, un efect economic. Există econ- uh, consecințe financiare, dar e la bază o criză politică și originea adevărată a acestei crize o reprezintă absența unei autorități statale în spatele Europei. O autoritate statală în spatele monedei unice. Un stat poate să existe fără o monedă, dar eu nu cred că o monedă poate să existe fără un stat. Și dați-mi voie să vă demonstrez acest lucru cu câteva cifre. În zona euro avem o îndatorare de 90% astăzi și plătim în uh, medie o rată a dobânzilor, așa cum a spus domnul Svoboda, Italia și Spania, media în momentul de față este de 5%, la 90% îndatorare. Asta e zona euro. În Statele Unite au 103% îndatorare, mai mult decât în zona euro și plătesc sub 2% rată a dobânzii. Și cei care au recordul în nume sunt japonezii, au 226% îndatorare, dublul Italiei și plătesc rată a dobânzii de 1 și jumătate, cea mai scăzută rata dobânzii din lume. Și deci, cum e posibil ca cei cu cea mai mare datorie publică să plătească cea mai scăzută rata dobânzii? Cred că explicația este foarte simplă în spatele yenului există un adevărat stat central în Japonia și în spatele dolarului există un buget de 24% din PIB. Și haideți să fim sinceri, în spatele euro nu există nimic în momentul de față. Și chiar și un buget de 1% este privit ca fiind prea mare de mulți dintre colegii dumneavoastră. Și poate, doamnă Merkel, ați putea să menționați aceste cifre la cina din seara asta cu domnul Cameron. Poate ar fi o ocazie bună să discutați aceste cifre. Let's face, let's face the reality. Așadar, să facem față realității zile de astăzi și să nu ne mai amăgim că cu măsuri făcute pe jumătate putem să rezolvăm problemele euro. Moneda euro e nesustenabilă și poate să dispară dacă nu creăm un stat european veritabil cu toate elementele necesare, cu toate ingredientele necesare, așa cum au făcut-o americanii acum 200 de ani. Ce înseamnă asta? Înseamnă un adevărat guvern european, o adevărată democrație europeană, un buget european veritabil, o trezorerie europeană adevărată și să nu uităm, în cele din urmă, o piață de obligațiuni europene, pentru că aceasta este singura soluție de a rezolva problema pe care a menționat-o domnul Svoboda, și anume aceea a ratelor dobânzii care sunt mult prea mari astăzi în Uniunea Europeană. Asta este alegerea pe care o avem. Ori facem acest pas, ori eșuăm. Și în cele din urmă, domnule președinte, câteva cuvinte privind Banca Centrală Europeană. Uh, trebuie să vă spun că vă respectăm foarte mult, ca și cancelar al Germaniei. Însă, ceea ce a spus în cazul domnului Mersch a fost inacceptabil pentru noi. Opinia Parlamentului European, doamnelor și domnilor, este una foarte clară și plină de respect și noi ne așteptăm ca Parlamentul European să fie tratat în aceeași manieră în care tratați dumneavoastră Bundestagul din Germania în chestiunile interne. Democrația europeană, dragi colegi, este la fel de legitimată ca și uh, cea germană. Das Wort hat jetzt äh, für die Fraktion der Grünen are cuvântul acum din partea verzilor doamna Rebecca Harms. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această dezbatere la care ați venit astăzi, doamnă cancelar. De altfel, noi uh, vă uh, avem în amintire ca un om de stat european care uh, a făcut posibil tratatul de la Lisabona de aceea o întâlnire cu dumneavoastră despre o discuție despre funcționarea democrației europene ni se pare importantă. Eu înțeleg din spusele dumneavoastră că nimeni în Germania nu și-a propus uh, să uh, spargă unitatea Parlamentului European. Eu, din păcate, uh, am înțeles altfel și am interpretat altfel diverse propuneri care s-au făcut în Germania. Dar vreau să vă spun că nu îmi pot imagina ca pe viitor în Parlamentul European, când va trebui să se ia decizii serioase legate de Uniunea Economică și Fiscală, de pildă colegii polonez să părăsească sala. Nu îmi pot imagina ca cineva care cunoaște istoria europeană să uh, susțină ideea de a înființa parlamente pe zone euro eu nu cred că această idee uh, poate fi stimulată printr-un fel de buget special al zonei euro, despre care nimeni astăzi nu poate spune de, de, ce surse de finanțare va avea, dar poate că discutați acest lucru cu domnul Cameron. Iar în ce privește istoria europeană, Găsesc, salut faptul că ne-ați amintit uh, importanța libertății și democrației. Dar așa cum cunosc eu uh, estul și sud-estul Uniunii Europene, cred că și să promitem o viață mai bună și o mai mare dreptate pot să constituie uh, motouri care să ne însuflețească pe continentul european. Pentru că dacă ne uităm la rezultatul politicii de combatere a crizei, nu um, mai pot trage concluzia că dreptatea este un obiectiv uh, pe care îl arăpărăm corespunzător. Din păcate, în Europa, tot mai mulți oameni se tem de viitorul lor. Grecia este doar o parte, o regiune în care putem vedem um, care sunt rezultatele unei politici de austeritate unilaterale. E bine, dacă ne propunem doar economisire, doar o politică de austeritate unilaterală, cred că vom ajunge din criză în criză. Au fost atâtea situații dificile în negocierile noastre cu Consiliul la Bruxelles. De fiecare dată după reuniunile uh, Consiliului Ministerial ni s-a spus uh, acum lucrurile se vor schimba în bine. Din păcate ne aflăm într-un cerc vicios iar în clipa de față există chiar o forță centrifugă uh, care intră în conflict cu integrarea acest uh, impas, din păcate, nu face decât uh, să devină din ce mai pregnant și după Grecia, Portugalia, Spania și alte state uh, ajung în situații dificile. Eu cred că și uh, dumneavoastră, în calitate de uh, savant fizician cu o minte analitică, uh, realizați care sunt dificultățile și că este nevoie de o nouă dezbatere privind noi instrumente de care avem mare nevoie, nu doar pentru a stabiliza zona euro, ci pentru a păstra unitatea europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Das Wort hat jetzt für die Cum în numele conservatorilor și reformiștilor, domnul Callahan. Eh, vielen Dank, eh, Frau Bundeskanzlerin. Vă mulțumesc, doamnă cancelar federal, spune domnul Kellen în limba germană. Colegii mei germani m-au învățat cum să zic și o propoziție asta. Eu sunt primul uh, membru al Parlamentului Britanic care are plăcerea să vorbească aici. Uh, am citit uh, cea mai recentă ediție a revistei Spiegel, Spiegel și uh, sper că uh, nu o să vi se Uh, uh, nu o să fiți citată prea des uh, pentru cele spuse aici și cele auzite aici. Sigur că azi ne întâlnim în circunstanțe mult diferite față de președinția noastră și am o simpatie pentru contribuabilul german că acum 50 de ani nu li s-a spus că vor fi nevoiți să facă sacrificii atât de mari pentru susținerea monedei unice. Dar dacă aș fi unul din contribuabilii dumneavoastră, german, aș uh, fi de acord cu uh, colegii noastre din FDP sau din Uniunea Creștină Socială, cu domnul Westervele, uh, și aș fi și destul de frustrat să aud că partidele noastre germane reprezentate aici au o poziție atât de diferită față de cea de acasă. Sigur că nu putem să punem răspunderea uh, uh, pentru stabilitatea unui de unice pe umerii unui singur uh, guvern. Așa cum a spus doamna Thatcher, este că problema socialistului, socialismului este că ți se termină banii destul de repede, banii pe care nu i-ai avut niciodată în buzunar, de fapt. Deci eu, dacă aș fi un contribuabil, al noastră, aș vrea, și a zonei euro, aș vrea să mă asigur și eu că banii vor fi cheltuiți în mod judicios cel târziu după ce au fost salvate țările care acum sunt în criză. Iată ce se întâmplă, însă atunci când suveranitatea economică este transferată în sfere mai înalte europene, nu mai există posibilitatea ca să îți uh, gestionezi sigur destinul economic și atunci încep aceste mișcări eh, sociale și neliniști sociale cum le vedem în Spania și în alte țări. Uniunea monetară și economică va, eh, se va realiza abia peste ani și ani de zile și nici măcar Germania n-ar fi în stare să facă acest lucru. Și chiar și calendarul eh, pentru Uniunea Bancară a fost amânat. toate statele membre negociază în interesul lor uh, propriu și chiar și sta- uh, țara mea uh, ar dori să-și recapete unele din competențele sale naționale. Trebuie să fiți conștienți de uh, faptul că nu toată lumea împărtășește viziunea dumneavoastră și cred că uh, doar prin ascultare, în loc uh, de uh, prin a da lecții, puteți și dumneavoastră să vedeți care sunt aceste alte opinii. Cred că trebuie să luăm acele decizii care, care trebuiau luate mai devreme, adică fie că uh, avem o atitudine foarte fermă față de cei care nu se uh, alătură unui sistem uh, eficient și bine controlat, fie că uh, trebuie să dăm drumul acelora care uh, nu se uh, conformează. Sau revenim la eh, Gulden și la eh, Deutschmark. Și asta se poate. Trebuie să trecem însă dincolo de eh, prezent, să lăsăm în urmă istoricul și să confruntăm provocările viitorului. Trebuie să fim competitivi în plan global, pentru că deocamdată ponderea noastră și importanța noastră economică este în scădere. Nu avem suficientă creștere și pentru o creștere suficientă este nevoie de liberalizarea piețelor și cred și sper că dumneavoastră și Germania uh, veți fi motorul acestor schimbări de care avem nevoie. Mulțumesc frumos! Și acum în grupul uh, grup, în numele grupului EFD, domnul Nigel Farage. Good afternoon, everybody. Chancellor Merkel. Bună ziua tuturor! doamna canceral, cancelar, deci mergeți la Downing Street ca să negociați bugetul european cu David Cameron și faceți acest lucru în contextul raportului Curții de Conturi care ieri, uh, vreme de, în al optulea raport uh, consecutiv nu reușește să uh, ofere o imagine clară a conturilor europene. Uh, ieri, uh, în Parlamentul din Marea Britanie se cerea clarificarea lucrurilor și, sigur, foarte mulți oameni din Marea Britanie se întreabă de ce se pompează 53 de miliarde de euro între această Uniune. Sigur că domnul Cameron este o persoană mai slabă, o să treceți peste el și veți câștiga negocierile, dar problema este locul Marii Britanii în această Uniune și din ce în ce mai mult Marea Britanie pare să fie mai degrabă un uh, cub pe care cineva încercă să-l bage într-o gaură rotundă. Și de fiecare dată când aveți summituri la Bruxelles și se poartă marile dezbateri, de fapt, premierul britanic nu are ce să spună și dacă spune ceva, atunci vedem că întotdeauna este pus la zid, este ridiculizat. Doamna, uh, doamna Merkel, dumneavoastră conduceți zona euro, pentru, pe un drum către o Europa mult mai puțin uh, democrată. Dar noi nu putem să ne alăturăm dumneavoastră pe acest drum, fie că e vorba de armonizarea și reglementarea piețelor financiare, fie că e vorba de taxa pe tranzacții financiare, că e vorba de Uniunea Bancară. Domnul Cameron este forțat în mod repetat să ia o poziție, nu mai poate să spună nimic altceva decât nu, pentru că opinia publică britanică și acum și laburiștii se pare că și-au descoperit uh, un mic spirit de opoziție, e bine, el nu poate să intre în aceste conversații cu dumneavoastră. Eu văd în Bruxelles uh, și în uh, acest Parlament și din partea dumneavoastră ostilitate față de noi și foarte mulți, de fapt, dau vina pe piețele anglosaxone de la Londra pentru vina uh, zonei euro. N-ar fi mai bine să mergeți în această seară, domnul Cameron, și să-i spuneți, uite, pur și simplu proiectul ăsta nu mai funcționează și chiar a venit vremea ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană. El nu are curajul să o spună el, dar dacă i-o spuneți dumneavoastră, poate că l-ați convinge. Adică vă fac și eu o sugestie, doamnă cancelar. Pur și simplu să avem un divorț simplu, amicabil, ca să ne meargă mai bine tuturor pe viitor. Dank, das Wort hat jetzt für die Fraktion der Vereinigten Mulțumesc acum din partea Stâncii Unite, doamna Nu știu dacă trebuie să-mi fie milă de domnul Cameron. Președintele, stimate colege, doamna Zimmer are cuvântul acum. Deci, reiau, nu știu dacă trebuie să-mi fie milă de domnul Cameron. De fapt, nici nu-mi este. Doamnă cancelar federal, Astăzi ați făcut câteva incursiuni în istorie și găsesc că este bine așa. Astăzi nu este doar ziua Obama, ci există și 95 de ani care se împlinesc astăzi de la Marea Revoluție Socialistă din octombrie. Am avut, uh, de altfel, uh, în cărțile de istorie menționat acest eveniment și dumneavoastră și eu. Președintele, stimate colegi, stimați colegi, nu știam că uh, Revoluția din octombrie va stârni atâta entuziasm. Bun. Doamna Țime, am menționat această Revoluție din octombrie pentru că uh, dumneavoastră și eu ne-am bucurat în 89 de vântul schimbării și trebuie ca libertățile sociale să fie unite și cu libertățile individuale, dar noi trebuie să ne gândim că în contextul politicii vis-a-vis de Grecia și alte state aflate în dificultate, să promovezi o politică de austeritate în care oamenii săraci sărăcesc și mai mult. Mii de întreprinderi mici și mijlocii um, sunt confruntate cu eșecul. Um, nu poate fi soluția. Austeritatea uh, ucide și au spus-o și alți colegi vreau să uh, spun că există o Comisie Europeană, um, un Consiliu European pentru solidaritate socială, care um, solicită două măsuri uh, memorandumul din Grecia încalcă prevederile Cartei Europene cei eh, care au eh, sub 25 de ani și sunt lucrători primesc acolo doar două treimi din eh, salariul minim pe economie. Acum s-au mai luat și alte măsuri în ce privește timpul de muncă, reducere mai drastică a salariilor. Sunt lucruri în legătură cu care eu vă invit insistent, încetați să promovați o asemenea politică nu uh, poate fi soluția uh, credibilă pentru noi. Nu este o dovadă că reformele astfel impuse vor fi încununate de succes. Nu puteți impune unui stat membru al Uniunii Europene asemenea măsuri când oameni în felul acesta ajung uh, fie la faliment, fie um, la sărăcire. Aș vrea să vă mai spun ceva. Uh, Ehm, s-a folosit un sinonim pentru solidaritate în Uniunea Europeană. Era vorba de politica de coeziune și politica structurală. Și vreau să vă spun că această ehm, politică acum ehm, este pervertită în contextul reducerilor bugetare pentru cadrul financiar pe termen mediu nu uh, putem uh, să ne rezolvăm problemele cu mai puțin bani. Deci vă rugăm nu mai blocați din partea Guvernului Federal uh, ideea legată de buget. Nu se poate ca 1, doar 1,2% um, să fie creșterea bugetară. Este nevoie de mai mulți bani. Vă rog să vă gândiți la toate aceste aspecte aș vrea să știu dacă la nivelul Consiliului există măcar un stat membru care să poată să afirme că reducerile bugetare prevăzute pentru uh, cadrul financiar uh, plurianual uh, pot să ducă la rezultate pozitive. De fapt, reducerile acestea sunt o rușine pentru Uniunea Europeană. Dacă noi reducem banii pentru ajutor în situații de catastrofă, dacă reducem 7 cu șapte miliarde de euro banii uh, ca ajutor pentru dezvoltare, nu putem duce la rezultate. Mulțumesc uh, doamnei Zimmer și Uja Wagner din partea neafiliaților. Frau Bundeskanzlerin, ich möchte mich bei Doamnă cancelar federal Merkel, vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră. Nu ați uitat, uitat și nici nu trebuie să uitați că această clădire în care ne aflăm acum este casa Europei și democrației europene. Și acum întrebarea mea pentru dumneavoastră. Curtea Constituțională a a declarat nulă clauza uh, litigioasă din mecanismul european de stabilitate. Vă rog să-mi explicați acest lucru și să-mi explicați intențiile Guvernului Federal German în acest context. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Merkel acum și răspunde la întrebări. Ja, ich möchte mich, hab mich nur beim Präsidenten nach mein... Mulțumesc. Am întrebat doar uh, cât timp mă acordă mie președintele. Se pare că uh, pot să vorbesc totuși liber. Um, răspund domnului Joseph Dol m-ați întrebat uh, în legătură cu un posibil buget al zonei euro, un buget distinct. Eu îmi doresc ca toate statele membre ale Uniunii Europene să devină state membre ale zonei euro. Și așa a fost proiectul inițiator. Dacă pe vremuri s-ar fi spus că poate peste 20-25 de ani nu toată lumea va adera la această uniune monetară, lucrurile ar fi decurs altfel. Acum lucrurile nu s-au întâmplat așa cum am dorit noi inițial și trebuie să acceptăm acest lucru. Dar nu vom obține o, o o, niciodată o obligativitate, un caracter obligatoriu acestei uniuni la fel pentru toate statele membre. Pentru că unele state membre întotdeauna vor dori mai multe libertăți. Da? Este important este important să ne asumăm noi înșine aceste obligații, dar nu pot să cer asta din partea nimănui. Dacă Uniunea Monetară se va destrăma, pe de altă, vom avea nevoie și pentru această situație unele uh, măsuri uh, obligatorii, pe de altă parte, uh, trebuie să vă spun că nu se vor putea rezolva problemele de corecție bugetară care astăzi uh, sunt cerute din partea anumitor, stator, anumitor state membre. Pentru uh, combaterea șomajului în rândul tinerilor ai nevoie de tineri bine instruiți. Spania și alte țări trebuie să ne spună, trebuie să pună la punct un sistem de educație corespunzător. Acum acest, veți spune că acest lucru nu este posibil acum sau în timp foarte scurt. Însă nici nu pot să cer uh, Spaniei să facă acest lucru fără, fără să ofer o posibilitate de finanțare. Nici nu mă gândesc că uh, toate cele 27 state membre se vor declara uh, imediat de acord să-și asume anumite obligații. Fiecare stat membru are nevoie de uh, un sistem educațional foarte bun, dar nu fiecare stat poate contribui la fel la un uh, astfel de sistem. Deci, eu, eu nu văd nu văd uh, posibilitatea de a primi deodată și în aceeași măsură uh, aceste angajamente, asumări de angajamente obligatorii uh, din partea tuturor statelor membre. Dar atunci când vom avea această asumare a unor, unor sarcini crescute, atunci vom avea posibilitatea și să reacționăm printr-o consolidare corespunzătoare. Numai că nu mai avem foarte mult timp, pentru că uh, pentru că situația euro este una care cere o acțiune imediată. imediată. Apoi, domnule Svoboda, am ascultat cu atenție ceea ce ați spus și cred că în mare suntem de acord că 50% șomaj în rândul tinerilor, ce puțin în unele state membre, nu este doar un lucru înfricoșător, ci este un lucru de demn de Europa. Și trebuie să facem tot ce ne stă în putință să schimbăm acest lucru. Atunci când am ajuns în, am, uh, să preiau funcția, uh, uh, am avut peste uh, 5 milioane de șomeri. Și tocmai de aceea am uh, demarat o uh, reformă care uneori s-a uh, uh contrazis uh, chiar cu linia politică a por, grupului meu politic. Da? Um, au fost purtate multe dezbateri privind demnitatea umană, umană rețeaua de asistență socială, a fost, uh, uh, a fost uh, reformat sistemul pensiilor și așa mai departe. După abia 5 ani am văzut efectele benefice instalându-se. Acum avem mai puțin de 3 milioane de șomeri, avem o situație bugetară suportabilă. Și dacă vă uitați și în alte țări uh, și spuneți că în uh, țările Uniunii Europene nu se face altceva decât politică de austeritate uh, și că nu este nevoie de creștere economică, atunci acest lucru este greșit și este o greșeală mare pe care o comiteți față de toți sindicaliștii și lucrătorii din Uniunea Europeană. Grecia a ajuns în dificultate atunci când deficitul bugetar a ajuns la 15%. N-a fost vorba nici de nicio troică, nimeni n-a impus nici condiții. În momentul în care s-a atins acest prag de 15%, piețele internaționale au refuzat să crediteze Grecia. Da? Da, sigur, situația grecilor este foarte gravă, dar trebuie să li se spună grecilor că nu se poate ca în cazul oricare privatizări să treceți imediat la o grevă de protest. Da? și nu se poate să nu se ridice prețurile la biletele pentru autobuz, cel puțin la, pre, la nivelul la care să se poată plăti salariații companiei de transport. Deci nu poți, să, nu poți să ai un sistem fiscal și să nu ai disciplină fiscală. Dacă, dacă putem să spunem aceste lucruri în mod pretenos și constructiv, Eh, atunci eh, este bine, dar dacă nu putem să facem acest lucru, atunci Europa nu va progresa. Producem 25% din PIB-ul mondial și avem 50% din cheltuielile sociale ale lumii. Dacă credem că acest lucru este posibil pe mai departe fără reforme structurale, dacă credem că credem în continuare în diferitele piețe ale for- forței de muncă și nu într-o piață unică a forței de muncă, atunci nu facem altceva decât să comitem act de nedreptate față de tinerii șomeri de azi. Da? Atunci când la noi a fost necesar, atunci și sindicatele din Germania au acceptat uh, o creștere a uh, vârstei pensionare, de exemplu, în, în Germania și politica uh, și mediul politic s-a angajat să facă reformele acolo au fost necesar. Dacă 90% din creșterea economică globală are loc în afara Europei. Dacă închidem ochii față de acest trend, atunci nu vom avea un viitor bun în lume. Domnule Verhofstadt, sigur că ne lipsește o autoritate statală, nicio îndoială, dar am eșuat deja uh, prin uh, tratatul constituțional. Cum? Printr-un referendum care l-am pierdut în Franța și apoi în țările de jos. Noi trebuie să facem ca populația europeană să ni se alăture. Da? Dar nu putem uh, ca să spunem, dacă din cele patru elemente structurale nu reușim eh, toate cele patru, atunci măcar eh, euroobligațiunile să le luăm. Nu se poate face așa. Eh, din introducerea euro cu scăderea rate de dobândă, de fapt, situația multor state membre nu s-a îmbunătățit, ci într-o primă fază s-a înrăutățit. Eu sunt de acord ca odată Comisia Europeană să devină un soi de guvern european și ca ă, ă, Consiliul să devină o cameră superioară. Da? Și e, ă, nici nu cred că este posibil altfel pe termen lung. Dar deocamdată, astăzi, trebuie să, fun- e, să salvăm mai întâi euro, să constituim o, o fundație sănătoasă pe, și apoi să construim pe această fundație a, acea arhitectură despre care vorbeați. Doamna Harms, știți uh, și de acasă că uh, nimeni nu face politică de austeritate unilaterală. Haideți să vă spun ceva. Statele membre care au program impus de troică au probleme mult mai mari cu reforme structurale decât cu austeritatea și cu economisirea banilor. Da? Deci în multe state se face o economisire și o reducere a cheltuielilor uh, în locul reformelor structurale, ceea ce este absolut greșit. Și apoi în legătură cu Marea Britanie. Eu îmi doresc o Marea Britanie puternică în interiorul Uniunii Europene. Și o spun foarte clar și răspicat. Eu provin din Germania. Marea Britanie a fost alături de aliații care ne-au eliberat de național-socialism. Noi avem și astăzi soldați britanici în Germania și nici nu pot să mă închipe că uh, Marea Britanie nu face parte din uh, Europa. Și cred că este chiar în beneficiul Marii Britanii să uh, fie membra a Europei. Dacă, dacă, uh, aveți, uh, dacă aveți o problemă cu reducerea de, de, de 7 miliarde și trebuie să o suporta, suportați singură, atunci acest lucru nu poate fi bun pentru dumneavoastră. Eu, într-adevăr, în seara uh, aceasta mă voi duce la Londra și nu voi face altceva decât să îi, să le spun britanicilor că pe această insulă poți fi fericit, dar nu vei fi mai fericit pe o insulă în și izolat de alții dacă, dacă nu împărtășești aceleași valori cu prietenii tăi. <laughs> Doamna Zimmer, Ați vorbit despre acel wind of change, vântul schimbării care uh, a adus această schimbare de, de regim politic în 1989 și uh, ați uh, vorbit despre libertățile sociale și personale care trebuie întotdeauna tratate împreună. Este foarte corect, dar știți ce s-a mai întâmplat în socialismul despre care ați vorbit? acolo s-a făcut politică împotriva oricăror principii ale pieței. Este un, a fost un sistem care a îngrădit toată creativitatea oamenilor și a, a ă, fost contraproductiv. Și dacă dumneavoastră credeți că Uh, unii trebuie să fie responsabili pentru uh, uh, câștigarea banilor și doar, ceilalți doar să-i cheltuie, atunci uh, este o viziune uh, greșită. Cineva trebuie să plătească impozit, cineva trebuie să producă ceva. Și acestea sunt IMM-urile, alături de marile companii, într-adevăr. Și dacă acestea realizează, într-adevăr, un profit bun, atunci îl putem redistribui judicios. Dar pentru asta trebuie să participați și dumneavoastră la acest efort. A, în, în ce privește clauza cu privire la pragul de 5%, noi în Germania suntem obligați să nu criticăm uh, hotărârile uh, Curții Constituționale Federale. Trebuie să le acceptăm în tocmai. Nu știu care va fi consecința acestei decizii și urmează dezbatere în Bundestag, dar cred că nici să reîncerci din nou cu un prag de 3% nu ar fi, uh, nu ar fi ceva înțelept. E, e oricum dificilă uh, situația. Da, președintele, uh, Cancelarul Federal nu poate critica hotărârea Curții Constituționale Federale, președintele Parlamentului European însă o poate face. Eu cred că această decizie nu a fost una corectă și înțeleaptă. Äh, V-aș propune acum să procedăm invers. Suza Wagner, aveți cuvântul pentru două minute. Doamnă cancelar, mi-ați acordat un răspuns amplu, vă mulțumesc pentru asta. Ați economisit timp, vă mulțumesc pentru asta. Domnul Farage. este o Uniune Europeană foarte diversifică. Cele douăzeci și șapte de state eh, membre eh, merg în altă direcție, dar eh, cu orice propunere cu care veniți dumneavoastră, vă întâlniți cu un nu din partea domnului Cameron. Europa face decizii mari în favoarea pieței unice și se pare că și membrii din Marea Britanie uh, în acest Parlament uh, nu uh, ar fi îndreptățit să voteze. Eu înțeleg foarte bine ce spuneți dumneavoastră, eu sunt foarte deschis. Ne găsim într-o poziție ilogică. Eu cred că ori trebuie să fim pe deplin înăuntrul Europei sau pe deplin în afara Europei. Eu cred că lucrurile trebuie să fie aranjate în, cu totul altă manieră. Doamna Țimea, foarte pe scurt, în legătură cu două elemente. Politica economică în calitate de fundament pentru a putea repartiza produsul și a respecta drepturile sociale. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar în condițiile austerității, în următoarele 15-20 de ani în țările cele mai afectate, nu va fi posibil să uh, creăm o bază durabilă din punct de vedere economic. Și uh, aș vrea să știu cum s-ar putea în uh, urma acestei politici de austeritate să aplicăm strategia Uniunii Europene 2020. În al doilea rând, ați vorbit despre faptul că Parlamentul European pentru dumneavoastră este un partener important în toate chestiunile legate de combaterea crizei. Atunci vă întreb de ce tratatul fiscal a ieșit așa cum a ieșit, dacă de pe acum este limpede că tratatul fiscal în două elemente uh, contravine dreptului uh, european din punct de vedere material și formal. Uh, pentru că problema Uh, implementării tratatului fiscal de către Comisie trebuie să fie uh, însoțită de cine din Parlamentul European dacă noi am fost lăsați uh, deoparte. Tratatul fiscal poate intra în vigoare încă la 1 ianuarie anul viitor, dar nu va putea să fie însoțit de către Comisia Europeană. Mulțumesc, domnul Callanan. Chancellor, let me thank you very much indeed for Doamna cancelar, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi astăzi. A fost o discuție interesantă, cred. Am avut multă retorică politică, nu prea multe vorbe privind realitatea economică, dar suntem obișnuiți cu astfel de vorbe în Parlamentul European. Doamna, ți-mi și despre Revoluția din octombrie. Uh, bun, uh, nu știu de ce putem să, ce, să sărbătorim acum moartea a milioane de oameni, dar, mă rog, doamnă cancelar, vă urez toate cele bune, succes în întâlnirea cu prim-ministrul meu în această seară sunteți parte a unui club care cere uh, o disciplină bugetară tuturor membrilor săi și David Cameron se poate baza pe uh, deputații săi să-i susțină această poziție. Mă, mă uh, îmi pare rău pentru dumneavoastră că reprezentanții dumneavoastră din Uniunea Creștin-Democrată nu vă susțin uh, poziția, pentru că sunt unii care cer 136 de milioane pe care să rosească pe un muzeu, muzeu absolut uh, inutil aici la Bruxelles. Sper că puteți să vorbiți cu ei și să le spuneți că banii ăștia ar trebui economisiți în aceste vremuri. În orice caz, este foarte important că și firmele și familiile din întreaga Uniune Europeană trebuie să facă economii în ziua de astăzi și deci și Uniunea Europeană trebuie să facă acest lucru cu bugetul său. Nu avem nevoie de un buget mai mare, ci de o mai bună utilizare a bugetului existent și sper că dumneavoastră și domnul Cameron vă veți pune de acord în această seară cu privire la restrângerea da, bugetară. Și chiar și uh, Partidul Laborist din uh, uh, Marea Britanie și grupul domnului Svoboda doresc să reducă bugetul. Acesta este uh, mediul, aceasta este atmosfera în Regatul Unit, uh, iar creșterea uh, bugetului în fiecare an, în timp ce se impun măsuri de austeritate în statele membre și vedem atât de multe reduceri la serviciile publice, e bine, noi nu putem să creștem, nu putem să acceptăm creșterea bugetului și sper că dumneavoastră și domnul Cameron veți găsi o bună cale de a merge înainte. Mulțumesc, doamna Hans, acum. Mulțumesc. Aș dori să adaug faptul că eu nu percep Regatul Unit ca pe un stat, ci ca pe o țară care are mare nevoie de o reformă internă, pentru că mi se pare că e foarte deindustrializat. Îl salut, îi transmit salutări lui uh, domnului Cameron și domnului Miliband, dar am senzația că nu vor fi în stare să continue cu această poziție anti-europeană, să-și aducă țara pe un drum sănătos. În al doilea rând, eu mâine voi călători în Grecia, și de aceea uh, am uh, analizat situația actuală de acolo și cred că ar trebui să acceptăm și să recunoaștem un lucru. Și anume, cu încercările dumneavoastră de reforme, oamenii au ajuns la capătul puterilor, s-au redus uh, la jumătate pensiile, s-au redus salariile la un nivel care nu este posibil, nu este imaginabil în Germania pentru șomeri. Uh, se face o politică în vremuri în vremurile cele mai rele crize uh, economice și acest lucru va duce la un dezastru și trebuie să recunoaștem odată și pentru totdeauna acest lucru. Și doamna Merkel, dacă grecii nu pot fi făcuți să respecte niște condiții, atunci nici celelalte țări care se găsesc în stare de criză sau se vor găsi în stare de criză nu vor putea fi convinse să facă acest lucru. Și mi se pare o rușine că Germania și alte țări bogate fac un experiment pe baza coeziunii Uniunii Europene. Acesta va putea fi corectat într-un mod rezonabil atunci când criza va ajunge și acasă. Acest lucru începe să se facă simțit, dar nu e în regulă. Acest curs, acest drum care spune, în primul rând, se fac reforme în statele membre și apoi, cândva, vom uh, Uh, veni cu o solidaritate, cu o mai puternică uniune economică și monetară, cu o mai mare responsabilitate comună, această abordare nu face decât să sfâșie Uniunea Europeană. De aceea e nevoie de o analiză sinceră și cred că trebuie să spunem că acest curs pe care îl susțineți dumneavoastră nu mai este, n-ar mai fi viabil dacă domnul Trișe, între timp domnul Draghi, nu ar fi hotărât uh, să depășească malezul politic și să ajungă la o politică uh, monetară pe care Europa n-a cunoscut-o până acum. Deci, în primul rând, e nevoie de o analiză sinceră și apoi să sfârșim această, acest blocaj uh, din partea statelor, uh, statelor bogate din Europa. Domnul Verhofstadt are cuvântul. Nu cred că suntem uh, în dezacord în ce privește problema pe termen lung. Nu, cred că aici avem de viziuni diferite vis-a-vis -vis de uh, calendarul uh, măsurilor. Noi credem că avem nevoie acum de modificările despre care vorbiți în general. Noi nu credem că se poate soluționa criza europeană dacă nu se uh, pun în aplicare aceste măsuri. Haideți să vedem rata dobânzilor. Ce se întâmplă azi? jumătate din măsurile de austeritate față de care n-am niciun fel de opoziție. Cred că ele sunt necesare pentru creștere pe termen lung. Dar jumătate din produsul acestei austerități se folosește pentru a plăti dobânda unor deținători de obligațiuni care trăiesc în afara Uniunii Europene. Deci, banii contribuabililor se folosesc pentru a plăti uh, dobânzi crescute deținătorilor de obligațiuni din afara Uniunii Europene. Și există o, o posibilitate inteligentă de a soluționa situația. Da? Pe care, uh, și soluția nu vine din partea unui belgian, ci uh, vine chiar de, de la consilierii noastre economici de la din Grad, care spune că trebuie reșalonate toate datoriile de peste 60% și asta înseamnă că trebuie întărită disciplina fiscală pentru că trebuie ca statele să-și reducă datoria publică. Da? Și Spania și Italia, în condițiile unor uh, dobânzi scăzute în consecință ar putea să revină. Deci eu cred că putem să soluționăm criza pe termen scurt. Parlamentul s-a pronunțat deja și negociem cu Consiliul acel pachet de două măsuri și inclusiv pachetul de șase măsuri. Da? Numai că până acum nu am ajuns la nicio soluție în aceste negocieri. Mulțumesc. Mulțumesc, are cuvântul domnul Svoboda. Mulțumesc apelez la dumneavoastră, doamnă cancelar federal, în calitate de fizician. Uh, reforma Hart, sigur, așa cum a spus doamna Arms, nu puteți să o comparați cu uh, ceea ce se cere azi din partea Spaniei, Portugalei, Greciei. Da? Sunt uh, ordine de, mă- de mărimi cu totul diferite. Tot ce a spus dumneavoastră, toate elementele pe care le-ați enumerat sunt posibile numai împreună cu reforme structurale corespunzătoare. Numai că aici se face, eh, se face o, o, o presiune foarte mare asupra eh, eh, statelor în cauză. De ce s-a întârziat doi ani cu uh, urmărirea celor care sunt uh, uh, responsabili de evaziune fiscală în uh, Grecia? De ce doar după 2 ani au, fost, au început să fie urmăriți aceștia? Uh, ce am spus în legătură cu uh, Marea Britanie uh, și ce a spus dumneavoastră este adevărat. Uh, Marea Britanie trebuie să rămână în Europa. Spuneți domnului Cameron să meargă mai des în City, în centrul financiar al Londrei. și oamenii de acolo vor spune că nici ei nu vor să părăsească Uniunea Europeană. Poate Farage și prietenii săi dar nu cred că este o opinie majoritară și nici nu cred că este în interesul populației uh, de acolo să părăsească Uniunea Europeană. Deci, uh, uh, eu cred că domnul Farage și acoliții lui fac din asta, din părăsirea Uniunii Europene, un cel politic, dar acesta nu este interesul britanicilor. Apoi, britanicii au fost printre promotorii extinderii Uniunii Europene. Acum că sunt în Uniunea Europeană polonezii și alții, britanicii spun, e, dacă acum ați intrat în Uniunea Europeană, nu mai aveți nevoie de banii noștri. Nu este drept așa ceva. Eu am fost însumi un mare promotor al extinderii și am considerat că au nevoie și în continuare au nevoie statele care au aderat recent de ajutorul nostru. Deci, trebuie să luptăm pentru un buget echilibrat al Uniunii Europeane și trebuie să-i spuneți și dumneavoastră, domnule Cameron, că există o voință politică în acest sens. Dacă, într-adevăr, se vor întâmpla și se vor opera reduceri bugetare uh, importante, Eh, nu putem eh, merge mai departe. Cred că bugetul trebuie să permită creșterea, o creștere dinamică și solicităm sprijinul noastră pentru a obținerea un, unui astfel de buget. Mulțumesc. Colegul Dul, Domnul Dul. Aș vrea să susțin divorțul pe care am iami la domnului Faraj, dar în cazul acesta promiteți că veți uh, lupta uh, pentru uh, a primi copii celor 26 de state membre în grija dumneavoastră <laughs> pentru că știți întotdeauna la divorț cineva trebuie să își asume îngrijirea copiilor. Doamna Merkel, aveți dreptate legătură cu bugetul european care trebuie să funcționeze. Noi nu trebuie să interzicem statelor um, membre care doresc să intre în zona euro să acționeze în acest sens și să beneficieze de solidaritate. Să ne gândim de pildă eșecul britanic, așa cum a spus-o și uh, colegul uh, Svoboda trebuie să servească solidarității. Trebuie să avem un buget serios și cred că întotdeauna am cerut un buget serios. 96% din buget, de fapt, revin statelor membre. Sigur, trebuie să fie bine utilizat, dar deciziile care au fost luate aici, domnule Calanon, s-au luat în baza majorității. Uh, deci noi ne asumăm responsabilitatea. Doamna Merkel, vă cer și altceva. Vă cer ca politica de cercetare și de inovare, pentru că am avut astăzi în grupul nostru o dezbatere pe această temă, toți vorbim despre cercetare și inovare. Unde se află cercetarea europeană pe care ne dorim să o susținem? Unde este activitatea noastră inovatoare? Trebuie să le susținem rapid și avem un raport de inițiativă în acest sens care să fie destinat creșterii economice. Noi trebuie să ne punem de acord cu Consiliul cât mai repede pentru a acționa cât mai repede, pentru că dacă noi susținem cercetarea și inovarea, vom putea ieși din criză și mai repede. Mulțumesc foarte mult, domnule Dol. Vă rog, doamna Merkel. Kurz ah, wenige Sachen. Mulțumesc. Vreau să reacționez pe scurt la câteva lucruri. Doamna Zimmer, în ceea ce privește temeiul juridic al pactului fiscal, în primul rând, Sigur că am fi dorit să facem acest lucru în cadrul tratatelor europene, însă un stat membru nu a dorit acest lucru sau a dorit doar cu condiția ca să facem și alte modificări ale tratatelor cu privire la reglementarea piețelor financiare, ceea ce eu cred că ar fi fost greșit și ceilalți la fel. De aceea am uh, făcut un acord interguvernamental, însă e, am spus foarte clar că în decurs de 5 ani ne dorim ca acest pact să fie integrat în tratatele europene, um, fără a uh, construi un pilon complet uh, nou separat. Și Serviciul Juridic al Consiliului ne-a spus că putem să utilizăm prorogativele unui organ european. Și cred că cine dorește binele Uniunii Europene ar fi bine să ne sprijine pe acest drum, pentru că avem nevoie de acest pact și, în orice caz, uh, nu de mine depinde uh, integrarea acestuia cât mai rapid în contractele europene. Apoi, doamna Harms, știu că li se cere foarte mult oamenilor din Grecia. Nu vreau să neg acest lucru sau uh, Uh, bun, cei care, în, uh, <laughs> cei care sunt bogați în Grecia și-au trimis departe fondurile de mult uh, și cei, ceilalți sigur că suferă. Însă, e nevoie de o responsabilitate și aparatul statal al Greciei este pur și simplu excedentar. De asemenea, e nevoie de o reformă a pensiilor, pentru că pensiile în decursul anilor au crescut mult mai mult decât în celelalte țări europene și dacă facem comparația cu Portugalia, vorbim tot timpul cu femeiul despre acest lucru, au existat în Grecia situații care se prezentau mai bine chiar dacă uh, puterea economică nu este foarte diferită, uh, vreau să vă spun că statele baltice, de exemplu, au implementat niște reforme extraordinare și astăzi se găsesc pe tendință de creștere. În timpul uh, crizei uh, economice, Letonia, Lituania și Islanda au implementat niște reforme absolut incredibile și astăzi ave- au niște rate de creștere bune. Și, de asemenea, colegilor din Slovacia, colegului slovac care este un social-democrat, trebuie să-i spun că nu e adevărat ceea ce spune despre programul de reformă din Grecia. Uh, pentru că nu e adevărat că noi din Europa uh, nu recunoaștem faptul că noile state membre într-adevăr fac multe sacrificii. Recunoaștem aceste sacrificii. De asemenea, lui Guy Verhofstadt vreau să-i spun două lucruri. Vă rog să nu vă enervați. Uh, putem să ne certăm uh, frumos, ceea ce ne arată că politica europeană este ca politica internă. Nu e bine să ne înțelegem așa în Parlamentul European, nu suntem întotdeauna cu toții de aceeași părere, dar putem să discutăm. Uh, domnule Sobodan, noi cunoașteți bine pe creștini, social, creștini democrații din Germania și pe socialii din Germania. Domnul Gabriel da, da, nu știe cum se comportă socialdemocrații din Germania în relație cu partidul de la putere, cu creștini democrații. Deci vreau să vă spun, acest fond pentru mutualizarea datoriilor depinde de uh, un temei juridic. E nevoie de un temei juridic care ar necesita o modificare a tratatelor și în momentul de față acesta nu ne ajută. Niciuna dintre țările puternic îndatorate nu ar avea șansa să plătească înapoi uh, aceste uh, da, creditele dintr-un eventual uh, fond și deci cred că acest instrument nu ar fi răspunsul bun în momentul de față. Și nu există pachetul de uh, două măsuri uh, Bun, dacă spuneți că pachetul de două măsuri nu va trece decât cu acest uh, fond, mi se pare că e o abordare care nu arată o mare disponibilitate de compromis, dar am luat la cunoștință. În ceea ce privește Marea Britanie, Marea Britanie s-a pronunțat întotdeauna pentru extindere. Cine vrea să extinde Uniunea Europeană trebuie să reprezinte și coerența Uniunii Europene. Pentru că în momentul de față ne aflăm în cea mai mare criză a euro, dar ajungem într-o criză foarte mare și dacă puterea economică a Europei și a țărilor care nu sunt în zona euro va scădea. Trebuie să discutăm și să vedem ce am făcut în trecut în mod corect. Și anume, ne-am folosit bine fondurile de coeziune și structurale. Nu ar fi trebuit să avem o mai mare uh, flexibilitate. Cred că ar trebui să învățăm uh, lecțiile din utilizarea fondurilor structurale și de coeziune, uh, care uh, sunt folosite acum, pe, de exemplu, pentru a combate șomajul în rândul tinerilor. Am învățat mult din utilizarea acestora. Dragă Iosef Dol, vreau să spun următoarele. Germania, împreună cu Franța, a propus Uh, acest summit pe tema bugetului. Am propus să nu așteptăm, să nu, aștept, să nu lăsăm să treacă mai mult timp, pentru că uh, este foarte important să vedem câte investiții vom avea la dispoziție pentru viitor și acestea depind de acest buget. E foarte important ca toată lumea să știe cât se va investi în Europa în 2014. Uh, pentru că toate acestea depind și de finanțarea prin fondurile structurale și fondul de coeziune și dacă n-am ajunge la un acord acum privind bugetul, am transmite un mesaj foarte, foarte negativ și sigur, um, noi, în președinția noastră, am promovat întotdeauna investiții în cercetare și dezvoltare. E nevoie de un buget inovator. Pe de altă parte, dacă vedem că a crescut cheltuielile ITER cu 40%, la un moment dat, sigur, trebuie să spunem, bun, acum se închide robinetul. Nu spun că trebuie să închidem uh, proiectul uh, ITER. Nu asta, nu, nu asta am vrut să spun, nu asta e mesajul meu. Dar trebuie să fim atenți și să vedem cum ne folosim fondurile într-un mod judicios și vreau să vă mulțumesc pentru această după-amiază plăcută de discuții. Președintele, vă mulțumim, doamnă Merkel. Vă mulțumim, doamnă cancelar, cancelar federal, și vreau să vă ofer și eu câteva informații. În primul rând, conferința președinților deschisă are o rată de uh, prezență mult mai mare decât plenarele noastre obișnuite și vă rog să vă gândiți la acest lucru. În al doilea rând, observ, constat, uh, bun, bun, da, da, văd că sunteți uh, fericit că am vorbit despre faptul că închidem ITER. Bun, constat, doamnă Merkel, și vreau să spun acest lucru uh, și să iau la cunoștință cu recunoștință. Doamnă Merkel a spus un uh, lucru important. Uh, orice se întâmplă la nivel european, pentru dumneavoastră, în Consiliul European, Parlamentul European este partenerul care aduce legitimitatea democratică la nivel european. Vă mulțumesc pentru această, uh, pentru această declarație și mi-aș dori ca aceasta să reprezinte opinia întregului uh, Consiliu. De aceea vă încurajez să spuneți acest lucru și în Consiliul European. Și în ceea ce privește bugetul, vreau să vă spun următoarele. Ați vorbit despre Lituania. Președintele Dombrovskis, în această sală, din câte știu eu, a ținut un discurs la grupul PP. În acest discurs, domnul Dombrovskis a descris sacrificiile incredibile pe care țara sa le-a făcut pentru a putea să devină membru în zona euro. În același timp, domnul Dombrovskis a spus că dacă răspunsul Uniunii Europene față de poporul meu, după toate aceste sacrificii, va fi bun uh, ca recunoștință, reducem bugetul astfel încât să nu mai primiți fonduri de coeziune, atunci vom avea aceeași situație ca și cea din Slovacia, pentru că dacă sacrificiile oamenilor sunt răsplătite cu o lipsă de solidaritate la nivel bugetar, acest lucru nu face decât să îi îndepărteze pe oameni. Și nu e vorba de câteva miliarde de euro, e vorba de spiritul solidarității în Europa și de aceea vă sunt recunoscător că ați făcut trimitere la acest lucru. Și ați vorbit, sigur, și despre socialdemocrații germani. Într-adevăr, la noi e mult mai frumos decât în Bundestagul german. Cred că ați observat acest lucru astăzi. Și în al doilea rând, socialdemocrații din Germania sunt un factor stabilizator în politica europeană. Cred că sunteți de acord cu mine. Mulțumesc!